do it. Okay, let's do robotics. Haideți să ne ocupăm de robotică. Dragi colegi, o să reluăm. Avem un punct uh, care a fost cerut pe ordinea de zi. Mulțumesc pentru răbdare. E cineva de la comisie? Ar trebui să începem oricum. Așadar, avem punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiectul de aviz al domnului Boni, raport din proprie inițiativă cu privire la o politică industrială europeană cuprinzătoare referitoare la inteligența artificială și robotică. După cum știți, Comisia Libe, nu știu ce se întâmplă pe ecran, ce, facem voturi sau... Continui. Suntem uh, comisie asociată conform articolului 54 din regulamentul de procedură pe acest dosar. Dar uh, bineînțeles că uh, Comisia Libe a mai uh, tratat și alte dosare cu privire la caracterul confidențial al datelor personale, nu doar în ce privește inteligența artificială. Pentru că nu este prea mult timp, coordonatorii și raportorii vor lucra în limba engleză. Acum o să-i dau cuvântul domnului Boni pentru a ne prezenta proiectul de aviz și apoi o să avem o scurtă discuție. Mical, te rog. Thank you very much, Mr. Chairman. As you... Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, inteligența artificială este o tehnologie strategică pentru secolul care a început, atât pentru Europa cât și pentru întreaga lume și o să aducă schimbări pozitive pentru economie, va crește inovarea, productivitatea, competitivitatea și bunăstarea cetățenilor. Vom optimiza producția, vom putea folosi modele predictive în foarte multe domenii. Pe de altă parte, există un fel de luptă între cei care sunt adepți unui scenariu negativ și unul pozitiv. Vorbim despre sisteme avansate care permit uh, diagnosticarea unor uh, situații medicale care pun în pericol viața oamenilor. Vorbim despre asistență personală, vorbim despre energie, lucruri pe care le folosim în fiecare zi. Astea pot fi beneficii. Dar în capul nostru apar tot felul de amenințări la adresa locurilor de muncă și a modului în care ne poziționăm noi față de inteligența artificială. Dezvoltarea rapidă a acestor noi tehnologii, inclusiv a inteligenței artificiale, vine sigur cu probleme, cu provocări, deoarece există Uh, și uh, modalități uh, nocive, modalități rău intenționate de a folosi inteligența artificială. Infractorii pot, pot încerca să spargă programele de inteligență artificială, actorii nestatali pot încerca să acționeze sau pot crea incertitudine politică sau chiar autoritățile de supraveghere pot recurge la uh, profilare, se pot crea campanii de dezinformare, se poate folosi inteligența artificială pentru atacuri la scară mare extrem de eficiente și extrem de bine țintite. Deci trebuie să asigurăm o abordare holistică care să aibă în centrul omul în orice strategie referitoare la inteligență artificială pe care o elaborăm în Uniune, să evităm fragmentarea. Știm că în Franța, în Germania, în Estonia, în Finlanda, chiar și în Polonia se dorește elaborarea unei strategii naționale. Eu însă cred că trebuie să evităm pericolul fragmentării, pentru că uh, poate uh, să fie în avantajul nostru, avantajul societății noastre, să venim cu o abordare paneuropeană în care statele membre și instituțiile lor lucrează împreună la o abordare comună. Fără îndoială, dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie să se facă cu deplină respectare a drepturilor fundamentale, cele care sunt consfițite în Carta Fundamentală și, mai ales, să se facă în linie cu drepturile la uh, datele private, la confidențialitate, um, este un punct cheie în uh, raportul meu. Am menționat regulamentul uh, european privind protecția datelor cu caracter personal. Țin mult la asta. În raportul meu mă refer și la aspectele etice ale modului în care e folosită inteligența artificială și am insistat că e nevoie de transparență și de motivare în algoritmii aleși. De asemenea, e nevoie de echitate și de uh, condiții egale. Probabil că știți uh, raportul publicat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale care uh, citează niște algoritmi care duc la discriminare. Eu sunt convins că Trebuie să înțelegem mai bine modul în care funcționează inteligența artificială, dar uh, trebuie să explicăm asta și uh, celorlalți, pentru ca uh, astfel să creăm încredere în acest tip de tehnologie. Utilizatorii trebuie să știe modul în care le sunt folosite datele și trebuie să știe că atunci când comunică sau interacționează cu un robot, pentru că doar astfel uh, vor putea căpăta încredere în interacțiunea cu sistemele de inteligență artificială. Sunt multe analize care vizează um, interacțiunea dintre oameni și chatboturi, um, care sunt programe artificiale, programe dotate cu capacitatea de a învăța, machine learning. În SUA s-au făcut astfel de studii Uh, în care oamenii uh, s-a dovedit că puteau fi păcăliți de acești, aceste uh, aceste chatboturi. Tocmai de aceea avem nevoie de reguli clare. Și trebuie să ne asigurăm că oamenii păstrează controlul dacă vrem să evităm probleme pe viitor. Uh, și fine, mai vorbesc în raportul meu despre importanța calității datelor folosite în elaborarea de algoritmi, pentru că dacă ne bazăm pe date de calitate proastă, depășite, incomplete sau incorrecte, o să obținem predicții proaste și uh, o să generăm discriminare. Deci trebuie să ne asigurăm că în această epocă big data, algoritmii se bazează pe eșantioane reprezentative de calitate pentru a putea obține o paritate statistică. Deci, elaborarea unei abordări a întregii Uniuni Europene pentru inteligența artificială trebuie să se bazează pe standardele și valorile noastre comune, inclusiv drepturile fundamentale și etică. Aștept uh, să colaborez cu raportori din umbră pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Da, uh, ai uh, dreptate. Ai subliniat pe bună dreptate unele dintre cele mai mari probleme ce țin de robotică și inteligență artificială. Nu avem prea mult timp, așa că dau cuvântul direct colegilor care vor să vorbească. tehisintellekt on äärmiselt võimas vahend, mis mõjutab meie tegevust eh, iga. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aceasta e o tehnologie foarte puternică care ne influențează viața de zi cu zi. Europa trebuie să fie un pionier în acest domeniu, dar e și mai important ca Europa să conducă dezvoltarea inteligenței artificiale pe baza unor principii etice solide și pe baza unor principii transparente. Una dintre principalele provocări pentru noi în Uniunea Europeană în materie de competitivitate este în faptul că inteligența artificială trebuie să fie folosită în toate sectoarele industriei. Doar puține companii folosesc tehnologiile digitale în 2017, doar 25% din companiile mari din UE foloseau analiză uh, la scară mare uh, pe baza instrumentelor uh, de inteligență artificială. Trebuie să creștem acest procent. Și un lucru și mai important este că inteligența artificială vine și cu o parte întunecată. Există o, uh, oameni uh, rău intenționați care nu așteaptă decât să folosească inteligența artificială pentru a uh, doborâ protecțiile noastre de securitate. Deci trebuie să avem în vedere acest lucru, dar sigur să respectăm și articolul 78 din Carta privind drepturile fundamentale și regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal. Eu o să depun amendamente pentru a garanta uh, protejarea vieții private și pentru a combate anumite erori în elaborarea algoritmilor. Mulțumesc, domnule Boni, pentru uh, buna colaborare de până acum și vom continua în același spirit. Doamna Gomes. Uh, Sunt de acord cu domnul Boni că, într-adevăr, miza aici ține de etică, de o abordare bazată pe oameni. Acum că echipamentele pot să înveze singure. Și bineînțeles, problema este cum să ținem pasul pentru că aceste evoluții deja uh, au avut loc în tehnologie și în aplicații aplicațiile aferente. În China există un sistem de rating de credit care este uh, și un fel de scor pentru bună, bun comportament civic uh, cu implicații extrem de grave pentru libertatea cetățenilor și în Uniunea Europeană am aflat că o companie din Germania, uh, Creditac, vrea să fie un Amazon al finanțelor pentru consumatori, uh, nu mai folosește istoricul de re, re, plat, de rambursarea plăților, ci folosește datele de personalitate a clientului. Și mi se pare și aud că anumite companii deja folosesc acest sistem pentru uh, decizii de creditare în Africa subsahariană. Deci întrebarea care apare este cum ne asigurăm că aceste preocupări de bază vor fi implementate și uh, respectate și măsurate în uh, diversele uh, dispozitive cu care interacționăm în viața noastră, ca să nu mai vorbim de cele menționate de domnul Boni, care au scopuri extrem de restrânse, cum ar fi dronele ucigașe. Bun, acum ascultăm părerea, intervenția comisiei. Vă mulțumesc. Suntem de acord că trebuie să fim extrem de precauți și uh, să ținem cont și de beneficiile, ci și de uh, potențialul uh, amenințător al acestor tehnologii. Uh, și când ați menționat acest lucru, Trebuie să ne consultăm și cu cercetătorii tehnici, din domeniul tehnic. Aceste aspecte sunt curente pentru noi pentru că lucrăm cu parteneriate public-private, întotdeauna consultăm experții din domeniu pentru orice proiect Orizont 2020 inteligența artificială este în, prin esență multidisciplinară, deci nu este vorba doar de aspectele tehnice, ci și de aspectul economic, legal, juridic. Și de aceea am creat uh, acest nivel, grup de experți la nivel înalt pentru a discuta toate aceste subiecte și pentru a-i uh, reprezenta pe toți uh, Uh, actorii implicați, diversele sectoare, dar și uh, societatea civilă. Și obiectivul acestui grup de lucru este să uh, formuleze orientări etice și, pe, și în al doilea rând am, după cum am indicat la punctul 6, am creat uh, o alianță. Deci, însărcinat cu aceste orientări este grupul la nivel înalt. Există un for V-aș invita să consultați site-ul internet pentru a face parte din aceste discuții. Acest lucru uh, a fost uh, prezentat și în septembrie, s-a publicat un raport pe această platformă, microfonul vorbitoarei s-a întrerupt. Sorry. Deci, grupul de experți la nivel înalt Eh, se referă la inteligența artificială, încredere, răspundere. Acestea consideră în prim acest lucru este și în pro... există și în proiectul de orientări, precum și în uh, ideile pentru acest proiect. În legătură cu utilizarea cu intenții malefice a inteligenței artificiale, susținem proiectele de cercetare și vrem să avem o abordare transparentă. Este vorba de probleme deschise care încă nevo- au nevoie de discuții și pentru a avea un sistem care să fie sigur și stabil, avem nevoie ca acest principiu să fie deja inclus. Deci trebuie să integrăm scopul acestor sisteme pentru ca dezvoltatorii să le facă inerent uh, sigure. Deci este o muncă încă în, în curs Și acestea sunt discuțiile care au loc la, în cadrul acestui uh, grup la nivel înalt. Utilizarea ilicită a inteligenței artificiale uh, se poate utiliza și inteligența artificială pentru a contracara utilizările ilicite, de exemplu pentru a detecta fraudele, uh, modelele ciudate de utilizare ale cardurilor bancare și așa mai departe. În ceea ce privește viața privată și protecția datelor, bineînțeles, GDPR este în centrul tuturor activităților noastre în domeniul datelor și dorim, după cum am spus uh, și în strategie, să avem o abordare centrată pe om. Vrem să ne asigurăm că, da, că viața privată este respectată în ceea ce privește corectitudinea și transparența, aceste aspecte sunt și ele în activitatea grupului la nivel înalt, fac parte din subiectul central al activității sale. Încrederea este un aspect foarte important, vrem să ne asigurăm că sistemul este un element esențial pentru dezvoltarea încrederii faptul că sistemul trebuie să fie transparent și oamenii trebuie să înțeleagă cum funcționează sistemul, cel puțin la nivelul care este relevant pentru ei, să existe un singur punct de intrare în sistem, fie că este artificial sau uh, uman. În ceea ce privește calitatea datelor utilizate, este o, vorba aici de o inițiativă a programului de finanțare în care uh, dezvoltăm uh, baze de date care pot să fie uh, verificate și pentru a se asigura că există date de calitate pentru utilizare. Inteligența artificială este un plus al Europei, ca și GDPR, și ar trebui să găsim o modalitate de implementare a acestor principii în sistemele noastre. De aceea lucrăm uh, cu un grup la nivel înalt. Luăm acest aspect foarte în serios și trebuie să păstrăm uh, echilibrul între regulament și protecție, reglementare și protecție pentru a ne asigura că vom avea cele mai bune beneficii în interesul cetățenilor și al companiilor. Intenția nu este de a supra-reglementa. Acest uh, grup de lucruri la nivel înalt include nu neapărat uh, include uh, DPA, ONG-uri. Domnul Boni probabil știe, dar nu trebuie să fie un răspuns detaliat. Nu cred că participă autoritățile de protecție a datelor, însă uh, foarte, avem foarte mulți experți din domeniu, precum și uh, agențiile de protecție a consumatorului Uh, sunt reprezentate. Da, chiar și fiul meu de 8 ani uh, știe despre inteligența artificială. Domnule Boni, uh, este un raport conform articolului 54. Termenul este 8 noiembrie, deci orice remarci din partea raportorilor din umbră vor fi foarte utile. Vă mulțumesc foarte mult! pentru opiniile prezentate de colegi. Mi se pare foarte important să fim pe aceeași uh, cale, sunt deschis uh, cooperării. Este foarte important să avem un raport bun, pentru că suntem la sfârșitul mandatului, nu este uh, un aspect legislativ. Însă dacă raportul uh, se poate crea un cadru viitor. Din punct de vedere politic este foarte important. În al doilea rând, este foarte important să discutăm uh, evitarea fragmentării în ceea ce privește protecția vieții private, protecția datelor, datelor aspectele etice, care trebuie să fie comune în Uniunea Europeană, însă nu sunt foarte ușor de tratat. Pe aspectele etice am participat la anumite întâlniri cu oameni de știință și cercetători implicați în grupurile la nivel înalt și nu este adevărat că totul este foarte clar, pentru că atunci când se discută despre modelele culturale sau nu vreau să complic situația, eh, modelele religioase, în anumite cazuri există diferențe, deci trebuie să discutăm deschis aceste aspecte și munca noastră la Comisia Libe este să uh, ridicăm aceste probleme de ordin etic și să le facem mai vizibile pentru a crea uh, conștientizare din partea tuturor partenerilor. În Statele Unite s-a decis cu doi ani în urmă că în toate universitățile tehnice vor exista departamente de etică. Acest lucru este foarte practic. Așadar, atunci când uh, avem versiunea finală a raportului, avem uh, câteva uh, aspecte practice Vă mulțumesc pentru informațiile privitoare la comunicare și mulțumesc și partenerilor. Este uh, fascinant să discutăm toate aceste aspecte, pe de altă parte. Într-adevăr, sunt aspecte esențiale pentru ceea ce face Comisia ITRE. Mulțumesc foarte mult, amendamentele sunt uh, Termenul pentru amendamentele este 8 noiembrie. Estimați colegi, trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. O schimbare de subiect, o prezentare a doamnei raportor Cecil Chienghe a proiectului de raport în legătură cu crearea unei rețele europene de ofițeri de legătură în materie de imigrație. Cecil este prezentă și pregătită și așadar îi dau cuvântul imediat pentru a-și prezenta raportul. Ringrazio eh, ancora la, la Comisione per... Mulțumesc, Claude, mulțumesc încă o dată Comisiei pentru propunerea de modificare, de reformare a acestui regulament. Profit eh, de această ocazie pentru a aborda, um, pentru a menționa modificările principale pe care le-am adus uh, la acest text în legătură cu ofițerii de legătură în materie de imigrație. Nu este un concept nou, este un concept care a apărut în 2004 ca de includere a ofițerilor de legătură uh, europeni pentru a consolida rolul uh, funcționarilor europeni, pentru a le permite să se concentreze pe prioritățile UE în materie de emigrație în mod mai eficient. Așadar, am decis să prezint uh, amendamente la acest text. Este vorba așadar de o persoană care este trimisă într-un stat terț pentru a aborda toate o, o serie de aspecte legate de imigrație. Am decis să înlocuiesc lista non-exhaustivă propusă de comisie cu o termenul, terminologie mai deschisă care să include toate aspectele legate de migrație. În ceea ce privește sarcinile acestor ofițeri, am decis să intru mai în detaliu comparativ cu um, uh, propunerea Comisiei, în special în ceea ce privește contactul cu statele terțe și relația cu societatea civilă. Pe de altă parte, în ceea ce privește aspectele legate de strângerea de informații, vă reamintesc că ofițerii de legătură au competențe operaționale, cu cunoștințe directe și contacte cu statele terțe, ceea ce este foarte important și util pentru că le permite să consolideze cooperarea cu statele respective, uh, răspunzând unor uh, cerințe în termen de migrație și informare. Tipul de, uh, eu precizez tipul de informații care trebuie furnizate în ceea ce privește profilul de vârstă. Am prezentat diverse tipologii de politici de dezvoltare cu statele terțe în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Innanzitutto, pe acestea mi-am concentrat în special atenția. Am venit cu un amendament orizontal. Un amendament orizontal care specifică faptul că uh, mandatul acestor ofițeri de legătură trebuie să se facă cu deplină respectare a drepturilor, mai ales a persoanelor celor mai vulnerabile. Atunci când nu au o calificare adecvată, acești ofițeri de legătură desemnați de către statele membre trebuie să uh, aibă un training special cu privire la protejarea persoanelor vulnerabile, în special femei și minori. Iar aceste rețele ale funcționarilor de, ale ofițerilor de legătură ar trebui să includă și uh, experți în ce privește protejarea drepturilor femeilor, copiilor și paritatea de gen. De asemenea, am adăugat posibilitatea ca Parlamentul, prin rolul pe care îl are de colegiuitor, să fie invitat la reuniunile Consiliului în calitate de observator și sper ca nici Comisia, nici statele membre să nu se opună. Am cerut ca Parlamentul să aibă prioritate și să primească programul de lucru uh, bianual. Parlamentul European ar trebui să aibă acces la modul în care se organizează lucrările acestei rețele. Am lucrat foarte bine cu raportorii din umbră și, uh, bineînțeles, vom continua să facem așa mai departe. Sunt gata să ne coordonăm cu Consiliul și cu Comisia pentru a adopta această propunere cât mai curând. Mulțumesc! Thank you, Cecil. And, uh... Mulțumesc, Cecil. Dau cuvântul raportorilor din umbră, din partea PPA acum. Trovo pozitiv, cum o Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Mussolini. Mie mi se pare idee bună să avem uh, un ofițer de legătură și o astfel de rețea. Raportoarea uh, face referire la um, comisie, la agenții, la statele membre ca uh, surse de la care emană autoritatea acestor ofițeri. Dar să nu uităm de organizațiile civice, pentru că și ele contribuie la asigurarea raportului cu uh, ofițerii de legătură. Deci avem ONG-urile. Un lucru însă care, după părerea mea, poate fi periculos este că în proiectul uh, de text se denaturează practic figura ofițerului de legătură, pentru că drepturile fundamentale, drepturile omului sunt importante, da, dar în textul comisiei la considerentul 4 se vorbește despre obligarea respectării drepturilor omului. Însă, referirea continuă la acestea și anularea obiectivelor pentru că ofițerii de legătură sunt pentru a asigura um, repatrierea migranților. Deci, prin toate aceste uh, referiri repetate ale um, raportoarei, se mută accentul, se, um, se duce către un alt scop, practic. Să păstrăm cele trei surse, um, pentru că avem aceiași ofițeri de legătură care vin de la statele membre, de la comisie și de la agenții. Dacă noi denaturăm mandatul acestor uh, ofițeri de legătură și îi punem să facă altceva, practic sabotăm principiul subsidiarității și solidarității statelor membre. Practic, noi le dăm alte sarcini de făcut de fiecare dată, repetând uh, mereu protejarea drepturilor fundamentale, înseamnă să uh, punem în fiecare alineat drepturi și doar drepturi. Până la urmă, uh, acești funcționari au și alte lucruri de făcut. Ofițerii de legătură sunt um, pe de o parte o persoană super partes, o persoană de avergură europeană, pe de altă parte li se denaturează misiunea față de obiectivul care le-a fost dat. Mulțumesc! Thank you very much. Um, so for the other shadows, the Audi... Partea celorlalți raportori din umbră, Alde și Verzi nu sunt prezenți. Uh, Marie Christine Vergia, acum doriți să Dorește cineva să intervine în numele, al, numele ALDE? Sofie va vorbi acum în numele ALDE. Mulțumesc, Natalie Grisbeck, care este raportoare din umbră, mi-a cerut să-i citesc uh, declarația, care este următoarea în franceză. Țin să îmi prezint scuze pentru absență și o îi mulțumesc doamnei Indveld pentru transmiterea acestui mesaj. Îi mulțumesc doamnei Kienge pentru munca sa în legătură cu modificarea propunerii comisiei. Mă bucură amendamentele depuse de doamna Kienge pentru că adaugă un nivel de uh, protecție suplimentară pentru uh, drepturile uh, migranților. În, ca membră a Uh, intergrupului drepturile copilului, mă bucură că există un amendament dedicat acestui subiect, 29. Sunt convinsă de uh, importanța rolului uh, acestor ofițeri de legătură care trebuie să aibă un rol esențial în Uniunea Europeană, cât și în statele terțe. Amendamentul 24 mi se pare extrem de relevant în acest sens. Aș dori uh, să uh, pun o întrebare în legătură cu mecanismele suplimentare prevăzute pentru uh, ca datele recoltate de ofițerii de legătură sau uh, textul să precizeze acest lucru. Această transmitere a informațiilor nu trebuie să fie doar o formă fără fond, Uh, și uh, ca aceste informații să fie într-adevăr relevante. Mulțumesc raportoarei pentru munca sa. Sunt sigură că vom ajunge într-o strân la un rezultat foarte bun cu o bună cooperare într-un timp cât mai scurt. Mulțumim, Sofie. Trecem la Marie Cristina acum. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să-i mulțumesc colegei Cecil pentru că sunt în foarte mare măsură de acord cu tot ceea ce a propus și cu amendamentele sale. Cred că subiectul acesta, inclusiv demersul comisiei, dacă am înțeles eu bine lucrurile, este uh, bazat pe ideea de a avea o abordare holistică pentru că pe problema migrației. Și cred că e o idee foarte bună pentru că uh, dacă tot am trecut de anii 2015-2016, ar fi poate util să introducem un pic de rațiune în politicile migratorii. Dar nu aș vrea ca, spunând acest lucru, să ne axăm numai pe acele țări care, între ghilimele, pun probleme, în special din sudul Mediteranei. Săptămâna trecută tocmai am primit cifrele oficiale privind uh, titlurile de ședere eliberate de statele membre pentru per, uh, permise de lungă durată. A treilea an consecutiv, uh, ucrainienii sunt primii sau cei mai numeroși care beneficiază de aceste permise de ședere. Deci, anul trecut au fost 662 de mii. Nu cumva acesta este fluxul migratoriu cel mai important, cel mai mare, mai însemnat Nicio altă naționalitate nu a făcut obiectul unei astfel de mișcări uh, migratorii. Nu vreau să vorbesc de flux migratoriu, vorbesc de o mișcare și noi ne uităm numai înspre sud. Așadar, am vrea să avem un amendament care să propună să ținem seama de acest echilibru mai bine și să nu fim obsedați permanent, chiar dacă într-adevăr trebuie să acordăm mare atenție acestor migrații dinspre sud și num- sunt numite uh, nereglementate. Sunt de acord cu uh, colega noastră care a făcut și amendamente în acest sens. În a spune că nu există modalități reglementate de migrație. Deci, trebuie să facem o diferențiere între uh, țările care au căi oficiale pentru migrație și cele care nu au. Și mă bucur că sunt ucrainieni care vin uh, Uh, să lucreze în Polonia, pentru că 47% din cei care au primit permisul de ședere sunt migranți economici, vin să lucreze și vin să lucreze în Polonia mulți dintre ei. Deci, cred că și acest lucru ar trebui avut în vedere și în cadrul reflexiilor noastre, împreună cu ofițerii de legătură, ar trebui să creăm această imagine de ansamblu asupra chestiunilor migratorii. Și, de asemenea, ar trebui să ținem seama nu doar de sosiri, ci și de plecări, pentru că dacă ne uităm la toți ucrainienii care au ajuns în Polonia, pentru că au ajuns să fie aproape un milion acum uh, ucrainienii care trăiesc în Polonia, sunt și unii care pleacă și nu ținem seama de aceste plecări, așa cum nu ținem seama nici de europenii care uh, migrează către alte țări ale Uniunii Europene. Așadar, dacă vrem să gestionăm logistic această chestiune, trebuie să avem această imagine de ansamblu și cred că acești ofițeri de legătură pot fi foarte folositori. De altfel, am o întrebare legată de amendamentele lui Cecil. Ea s-a referit și la proiectul deplasărilor viitoare. Nu știu foarte clar ce înseamnă acest proiect și aș vrea să mi se dea detalii. De asemenea, aș vrea să ne gândim și o să fac uh, amendamente pentru că uh, ține seama și de drepturile fundamentale, dar și de protecția datelor, care ar trebui anonimizate cât mai des posibil, pentru că în cele mai multe situații nu trebuie să păstrăm date individualizate, personalizate, pentru a înțelege fluxurile migratorii. Și dacă vorbim de consolidarea dialogului cu țările terțe, cred că ar trebui să insistăm uh, pe faptul că există țări terțe care respectă drepturile fundamentale și, în general, drepturile omului și altele care nu o fac. Iar această chestiune a cooperării, a dialogului consolidat, a... trebuie să țină seama și de acest parametru. Cred că există țări cu care putem intensifica dialogul și cooperarea în materie de migrație pentru a înțelege cauzele profunde ale migrației și că aici mai sunt reflexii care trebuie făcute și că trebuie să ținem seama de realitatea fluxurilor care vin dinspre aceste țări. thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a reveni la raportoare, Comisia are ceva de precizat? Foarte pe scurt? Bun, foarte pe scurt. Mulțumesc. Yes, thank you. Thank Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, ascultam interpretarea în franceză și a fost un mic decalaj. Cred că s-a pus doar o întrebare comisiei până acum în legătură cu garantarea acestei obligații de a face schimb de informații prin uh, intermediul platformei, așa cum se prevede în text. Noi am discutat și considerăm că articolul 5, care spune shall, asigură o garanție suficientă, dar uh, Comisia nu are nimic împotrivă față de ideea de a spune și mai clar, de a încuraja statele membre să facă schimb eficace de informații prin intermediul platformei. Mulțumesc! Mulțumesc că ați răspuns la întrebare. Cecil, dorești să spui uh, câteva lucruri în încheiere? Grazie, e, uh, ringrazio... Vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Sunt uh, convinsă că vom avea alte ocazii de a ne întâlni și de a discuta diversele aspecte și propuneri făcute. O să încerc să răspund de, de pe acum însă la un punct, cel referitor la drepturile omului. Noi, în text, am uh, încercat nu să denaturăm funcția ofițerului de legătură, ci, după părerea mea, am vrut să subliniem faptul că drepturile omului nu pot să fie văzute separat de fenomenul migrației. Eu am încercat să refac legătura dintre cele două teme, migrație și drepturile omului. Mi s-a părut important. Deci eu uitându-mă la text, văd că drepturile omului sunt uh, reluate pur și simplu într-un considerent în propunerea comisiei. De asta i am încercat să atrag atenția asupra importanței lor. Însă funcția esențială a ofițerului de legătură este păstrată așa cum e. În ce privește uh, biroul de sprijin, uh, vreau să spun că legătura dintre cele două instituții va ține de uh, comisie, Până astăzi, numărul de funcționari de la Biroul de Sprijin pentru Azil este unul minim. El nu poate să acopere întregul teritoriu. Și o să închei cu o întrebare. Îmi uh, pare bine, sigur că grupul ALDE acordă atenție minorilor și noi dorim să li se acordă o protecție mai mare, de asemenea, uh, să acordăm o protecție mai mare pentru femei și copii, pentru persoane vulnerabile în general. Marie Cristin a vorbit despre planurile acelea de deplasare ulterioară. Eu am vrut pur și simplu să spun că sunt persoane care ajung la un, la un moment dat uh, și rămân blocate într-un centru sau într-un punct uh, Uh, și trebuie să vedem unde pot uh, merge mai departe persoanele respective. Poate că în Europa putem prevedea un fel de mecanism global, puncte uh, spre care să trimitem aceste persoane care ajung. Deci ar fi interesant să aflăm care sunt planurile lor de călătorie a celor care vin. Am putea să reflectăm însă la acest lucru împreună să vedem dacă putem introduce și acest aspect ca să nu lăsăm uh, oamenii aceștia abandonați cumva într-o zonă gri. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Mulțumesc, Cecil, foarte mult pentru tot, uh, toată munca pentru acest dosar și mulțumesc și raportorilor din umbră și vă urez succes pentru reuniunile viitoare. Avem un termen pentru amendamente 19 noiembrie și acum vă mulțumesc pentru toate eforturile dumneavoastră. Mulțumesc! Și acum ajungem puțin mai devreme la punctul următor, dacă raportorul uh, poate deja să înceapă, și este vorba de o propunere a raportului de, uh, privind uh, sistemul de informații privind vizele. Carlos, dacă ești gata, îi dau cuvântul imediat domnului Coelho, raportorul, pentru a prezenta proiectul de raport. Carlos, Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în portugheză. După cum știți, am tot spus și spun în continuare că Schengen, spațiul Schengen și libertatea de circulație sunt niște uh, rezultate de succes concrete ale integrării europene. Dar, bineînțeles, trebuie asigurată și uh, securitatea la frontierele externe și cooperarea între forțele de poliție în cadrul spațiului Schengen. Dar spațiul Schengen și libertatea de mișcare presupun o viziune comună privind politicile de securitate care să garanteze siguranța și libertatea Așadar, oricine traversează frontierele noastre în mod legal, fie pentru uh, vizită, pentru a studia sau a lucra, ar trebui să fie avut în vedere în această politică care ține și de sistemul VIS. Avem uh, sistemul de emitere a vizelor care uh, e gândit pentru a preîntâmpina fraudele și sunt implicate consulate, poliția de frontieră și forțele de poliție din întreaga Europa. Acestea, vizele sunt emise la ambasade și la uh, toate punctele uh, autorizate pentru a emite vize de scurtă ședere. În 2016, cam 60 de milioane de vize au fost emise, dar nu e vorba doar despre turiști care intră în spațiul Schengen. Avem și studenți, lucrători, oameni de afaceri, cercetători și, în general, persoane care își vizitează familia, membrii ai familiei aflați în Europa. Toate aceste persoane sunt prinse în sistemul VIS. Anul trecut, 2017, Eurostat ne spune că un milion de persoane au emigrat în scopul de a munci în Europa. Mai mult de 800 de mii au vizitat, mai mult de un milion au venit la studii. Am uh, văzut, așa cum spunea și doamna Gomes, că există și persoane care intră în Uniunea Europeană cu uh, vize uh, speciale eliberate de 13 state membre, dar ele nu sunt în sistemul VIS și nu sunt supuse măsurilor de verificare. nici în sistemul SIS, de exemplu, sau în alte sisteme europene. Dar acest lucru se va schimba. Dacă cineva vine să locuiască în Europa, indiferent în ce țară, viza va fi înregistrată în sistem, în sistemul VIS. Dacă se stabilește în uh, Belgia și se căsătorește cu o persoană de cetățenie spaniolă, vom fi, uh, ne vom asigura că toate persoanele sunt în sistem și că dreptul de a locui sau a călători prin Europa nu e pus sub semnul întrebării. Dar uh, acest sistem VIS e foarte important și pentru securitate. Nu este rezonabil să mai trecem turiștii și prin alte uh, verificări de securitate în condițiile în care nu verificăm persoane care se instalează pe durată mai uh, îndelungată. Așadar, o să ne uh, asigurăm că eliberarea oricărui tip de viză va fi precedată de controle de securitate uh, adecvate. Și ce înseamnă aceste verificări, aceste controle? Sunt controle proporționale necesare în temeiul legii, dar va fi și o structură care va permite o verificare anuală. În ceea ce priv... Uh, și vom ține seama și de confidențialitate și de protecția datelor. Și de aceea s-a creat un ghișeu unic, mun cu Schengen, care ar trebui să fie deja pe picioare în toate statele membre. De asemenea, controlele trebuie făcute sistematic, complet, înainte de eliberarea vizei. Nu ar avea rost ca, așa cum propune Comisia, cei care au drept de reședință pe durată îndelungată să fie uh, supuși uh, controlului numai după emiterea vizei. N-are rost, n-are sens, trebuie să se facă înainte acest lucru. De asemenea, trebuie să ne folosim și de bazele de date existente să ne bizuim uh, de sistemele deja existente ca să folosim la maximum uh, potențialul acestui uh, sistem și pentru a garanta libertatea de mm, circulație. Și vrem să creștem și capacitatea de procesare a sistemului și cum el este complet centralizat și cum uh, amenințările la adresa securității sunt tot mai numeroase și am și avut probleme de securitate care s-au produs în special la nivelul legăturii între sistemul central și uh, sistemele din statele membre, ei bine, voi propune o consolidare a măsurilor de siguranță. Acestea sunt lăsate acum pe seama statelor membre. Mulțumită reformei, acum toate statele membre vor trebui să ia măsurile necesare și la fel va trebui să facă și EULISA, care e răspunzătoare de securitate la nivel central. Bineînțeles că va fi nevoie de un calendar și de un buget. Dacă vorbim de instrumente de a VIS, uh, se impune clar acest principiu, cu atât mai mult chiar. Însă Comisia uh, nu vorbește de termene și nici de modalități de implementare a reformei și cred că acest lucru nu este acceptabil. De aceea susțin consolidarea mecanismelor de control la dispoziția Parlamentului European și, deci, obligația de a prezenta un raport în fața Parlamentului pentru Comisie. Și, de altfel, sunt pentru un termen de implementare de 2 ani față de această carte albă pe care Comisia o va publica pentru ea și pentru statele membre. Și pentru a încheia, domnule președinte, dragi colegi, acestea sunt măsurile pe care le propun și raportul pe care vi-l prezint astăzi și aștept contribuțiile noastre și părerea raportorilor din umbră ca împreună să putem să adoptăm o poziție a Parlamentului European nu neg uh, că ne aflăm aici în fața unei propuneri incomplete, dar e adevărat că ne apropiem și de sfârșitul mandatului nostru și negocierile trebuie accelerate. Trebuie să ne grăbim. Există tot felul de reuniuni tehnice și cu uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale și Comisia Europeană și uh, pe 29 noiembrie vom avea următoarea reuniune a raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlos, foarte mult pentru cât de mult ai muncit pe acest dosar important. În ceea ce privește raportorii din umbră, doamna Sipel va interveni în numele lui Peter Niedermüller, care e raportorul nostru din umbră. Birgitte, te rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc mai întâi Comisiei pentru propunerea făcută și domnului Coelho în special pentru uh, cât a muncit la proiectul de raport. Considerăm că e un bun punct de plecare în discuțiile ce vor urma. Dat fiind că domnul Peter Niedermüller nu poate fi alături de noi astăzi, fiind raportorul nostru din Imbro, eu voi menționa câteva aspecte. Noi avem încă niște rezerve în legătură cu necesitatea și proporționalitatea includerii datelor privind uh, deținătorii de vize pe termen lung și permise de ședere în sistemul privind vizele. De asemenea, ne îngrijorează coborârea vârstei de preluare a amprentelor digitale pentru copii, accesul pentru poliție și uh, drepturile, uh, dreptul la măsuri reparatorii, mai ales având în vedere propunerile de interoperabilitate. Uh, ne gândim la amendamente de îmbunătățire a textului pe aceste subiecte. Acestea fiind spuse, vom lucra în mod cert, constructiv, pe propunere și mai ales cu domnul raportor și vom căuta soluții pentru problemele încă nerezolvate. Mulțumesc! Bun, acum dăm cuvântul domnei Vergia? Nu, Ana Gomez. Aș vrea să mulțumesc uh, colegului uh, Carlos Coelho pentru uh, tot ce a făcut, pentru aceste propuneri care sunt rodul muncii făcute în grupul de lucru pentru supravegherea Schengen la care particip cu mare plăcere sub coordonarea domnului Coeliu. Am auzit uh, cu plăcere că se va vorbi despre vizele speciale, despre titularilor și cred că e o măsură fundamentală pentru că acesta este minimul în materie de securitate, dar și de echitate. în uh, cadrul acestei reforme privind baza de date VIS. Dar aș vrea să pun o întrebare. Există mai multe țări uh, diferite care acordă aceste vize de aur, gold, de exemplu Portugalia, pentru uh, reîntregirea familiei. Dar criteriile nu sunt clare există titulare acestor vize care apoi, în temeiul uh, dreptului la reîntregirea familiei, aduc uh, în țara respectivă persoane care nu trec prin niciun control. Și mă întrebam dacă vreți să acoperiți și aceste situații. Apoi, o concluzie la care am ajuns, pe care am constatat-o în grupul uh, pentru Schengen, ne-am dat seama că controlele sunt foarte problematice când e vorba de emiterea vizelor naționale. Ele nu se regăsesc în nicio bază și, și datele statistice nu sunt verificate decât parțial de către comisie. De exemplu, când e vorba de Libia sau Malta. Din momentul în care Malta și-a închis ambasada din Libia, nu mai avem statistici, dar uh, cu toate acestea, există acest sistem care funcționează în continuare, un sistem de vânzare de vize naționale. Cu această viză națională malteză, bineînțeles, oricine poate să ia feribotul și să meargă în orice țară din spațiul Schengen. Așadar, vedem că aici avem o problemă de securitate de care nu se ocupă nimeni. Chiar și datele statistice nu sunt verificate. Deci, uh, ce intenții aveți în legătură cu acest lucru? Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, Carlos, dorești să mai spui câteva lucruri în încheiere? Îmi cer scuze. Mai avem o intervenție și după aceea domnul Carlos. Comisia dorește să adauge ceva, vă rog. Mulțumesc, bună ziua! Mulțumesc foarte mult raportorului și membrilor uh, Comisiei pentru că au lucrat și s-au ocupat de această propunere. VIS e un instrument esențial folosit de statele membre pentru implementarea politicii privind vizele. Există în fiecare an 16.000 uh, de vize noi și în continuare, considerăm că acest sistem de informații ar mai putea și ar mai trebui să fie îmbunătățit și acesta e și obiectivul propunerii. Deci, împreună cu acest sistem, uh, ETIAS va asigura o bună verificare a cetățenilor terți care doresc să intre în spațiul Schengen. E important, așa cum ați spus, ca dezvoltarea acestui sistem și actualizarea lui să se facă uh, în coerență de plină cu interoperabilitatea care se discută de asemenea în această comisie și în faza de trialog și în diferitele elemente ale interoperabilității trebuie de asemenea să fie coerente. Suntem de acord uh, că trebuie introduse date și despre vizele pe lungă durată și luăm uh, notă de abordările diferite în ceea ce privește momentul controlului înainte sau după emiterea vizei și uh, o să discutăm mai concret în cadrul trialogurilor. Deci așteptăm cu nerăbdare să înceapă trialogurile pentru uh, a demara acest proces încă în timpul acestui mandat. Mulțumesc și, Carlos, un ultim cuvânt. Alex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 uh, I hope we are not going to, to need to fight the Council with that because going to the root of the problem. Sper că nu va trebui să ne luptăm cu Consiliul pe tema asta pentru că uh, nu are rost să verifici sistemul după ce ai emis viza, nu? E mult mai logic să faci verificarea înainte să o emiți. Deci acest lucru, din nou, este uh, abordat în textul meu și sper să pot conta pe sprijinul vostru. Mulțumesc foarte mult, Carlos. Este un uh, raport ce ține de activitatea de bază a comisiei noastre. Mulțumesc uh, și ție și raportorilor din umbră. Avem un termen de depunere a amendamentelor 13 noiembrie, un uh, termen mai permisiv. Înainte aveam 9 noiembrie. Vă mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Mergem mai departe la punctul 8. Suntem puțin în avans. Să mă uit în sală să văd dacă raportorii sunt. Domnul De Jong, sunteți de acord să, să luăm punctul mai devreme ca să avem după aia o pauză înainte de vot? Bun, atunci cu permisiunea raportorului abordăm uh, următorul punct de pe de zi un pic mai repede decât prevăzut. Avem un proiect de aviz cu privire la punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Raportor, domnul De Jong. Aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să spun că în redactarea avizului meu am uh, a fost constrâns să nu mă întind foarte tare um, pentru că nu pot să scriu foarte multe pagini și este păcat pentru că e o temă importantă și s-a investit foarte mult timp în acest dosar. Am avut foarte multe audieri, întâlniri de lucru pe care eu le-am uh, urmărit cu mare interes. În ce privește mandatul, am constatat că nu e atât de mult uh, problema respectării cartei în uh, statele membre, cât problema respectului față de instituțiile europene. Deci pe asta m-am concentrat. De asemenea, am uh, încercat să urmez uh, linia anunțată de AFCO, care a anunțat un studiu într-o serie de domeniu, domenii și avem și uh, documentele de lucru pe care le aveți pe masă. De pildă, cât de multă atenție a fost acordată instrumentelor internaționale, precum Convenția Europeană privind drepturile omului și uh, Carta Socială, pe lângă planul social, în plus față de Carta Drepturilor Fundamentale. Apoi, care este raportul dintre această cartă și guvernanța economico-socială? În studiul uh, cerut de AFCO se vorbește despre asta. Și apoi modul în care este aplicată cartea de către agențiile europene și, în al patrulea rând, care sunt drepturile și căile de atac ale victimelor nerespectării drepturilor uh, economice. Și fine, care sunt condițiile ce trebuie aplicate pentru accesarea fondurilor europene. Nu mai intru în toată această problemă că a fost discutată la AFCO. Poate ar fi bine să spunem și noi ceva aici. Am redactat foarte multe amendamente la acest uh, proiect de aviz și invit și pe raportori din umbră să facă același lucru, pentru că aici se pot spune mult mai multe lucruri decât am pus eu în cele cinci alineate. Ar trebui să vorbim despre evaluare în materie de respectarea drepturilor omului, nu doar în uh, propunerile legislative ale Comisiei Europene, ci în tot procesul nostru de legiferare și în încheierea acordurilor cu parteneri externi. Nu avem o abordare sistematică, nu avem o evaluare de impact ca instrument sistematic de evaluare a drepturilor omului. Noi ar trebui să mergem uh, mai departe în uh, raportul Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale se spune că ar trebui să um, existe o decizie de revizuire a activității agențiilor, în general, modul în care ele aplică Carta Drepturilor Fundamentale. Ar trebui să existe un cod de conduită pentru personalul lor și să existe un mecanism de raportare a încălcării oricăror drepturi fundamentale. Acesta e doar începutul a ceea ce sper eu să devină un aviz mult mai cuprinzător, mult mai amplu. Cam atât am putut să vă prezint astăzi. Mulțumesc, domnule De Jong. Am fost puțin neîndemânatic când am uh, anunțat punctul acesta. Am spus că e doar punerea în aplicare a cartei în UE. De e vorba, de fapt, despre aplicarea ei în cadrul instituțional al Uniunii Europene. M-am entuziasmat și eu gândindu-mă la cum să aplicăm această carte. Sigur, eu mă entuziasmez de tot felul de lucruri banale, dar uh, e vorba despre cadrul instituțional doar uh, și este un domeniu de aplicare mult mai restrâns. Deci este o problemă instituțională, de asta se ocupă AFCO, de acest dosar. Dumneavoastră ați făcut un, oricum o treabă foarte bună cu acest aviz. Mulțumesc! Cu siguranță vom elabora un aviz foarte bun. Roberto? Roberta. Mulțumesc, domnule președinte. un locuiesc pe Barbara Matera, care este raportor de la PP și mi-a lăsat notițele ei pe care să le citesc. Dorește să-i mulțumesc domnului De Jong pentru activitatea sa. Raportul final al AFCO nu este încă gata, ne putem baza doar pe proiectul de, de raport. Carta este o sursă de drept primar și ea trebuie să fie aplicată de instituțiile și agențiile europene. Comisia Libe veghează la respectarea acestei carte. Avizul pe care îl prezintă colegul pare unul foarte echilibrat, se vorbește despre prevederile din tratat, sunt doar câteva aspecte pe care Barbara dorește să le discute bilateral cu raportorul. PP-ul va depune amendamente pentru ca textul să fie mai echilibrat. Nu suntem de acord cu propunerea ca fondurile europene să fie condiționate în perioada de programare de după 2021, iar asta va apărea în amendamentele noastre. Mulțumesc, Roberta, că ai ținut locul doamnei Matera de la PP. Mai dorește cineva să intervină? Nu? A, vreți să vorbiți în numele raportului numără de la socialiști. Birgit, te rog. Da, domnule președinte, mulțumesc. Cristina își cere scuze că nu poate să fie prezente din cauza că i-a apărut o întâlnire neașteptată la Paris. O să citesc notițele ei. Cristin spune, Vreau să mulțumesc întâi uh, domnului raportor, domnului De Jong, pentru munca foarte bună. Sunt de acord cu uh, considerațiile socioeconomice pe care le face. Nu se acordă suficient atenție prevederilor cartei cu privire la guvernanța economică a Uniunii, deși ele au un impact foarte mare asupra drepturilor sociale consfințite de carte. Mă refer la educație și securitate socială. Sunt pe deplin de acord cu cererea domnului de Jong de a accelera negocierile pentru aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. O să depun câteva amendamente în zilele următoare cu accent pe punerea în aplicare a acestei carte de către statele membre. Articolul 51 spune Carta se aplică doar atunci când se aplică dreptul european. Însă, în multe hotărâri din jurisprudență a apărut uh, evident că există o confuzie, o derută. Trebuie clarificat acest articol pentru ca statele membre să poată uh, pune în aplicare mai bine drepturile fundamentale. Și încă un element. Îmi pare bine că uh, carta ne permite să întreprindem măsuri proactive pentru garantarea drepturilor omului. Este important să acționăm de îndată ce drepturile sunt amenințate. Este poate un subiect tehnic, însă ar trebui să profităm de această ocazie pentru a transmite un mesaj politic ferm. La întâlnirea ministrilor Jai din Luxemburg, în urmă câteva săptămâni, Polonia a blocat concluziile Consiliului cu privire la stadiul respectării drepturilor omului în UE pentru prima dată, lucru fără precedent carta și valorile noastre cheie sunt atacate. În acest context, aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumim, Birgit. Gata? Domnule de Jung, ultimele cuvinte? Cred că o să fiu concis, aștept să primesc amendamente și cred că s-a comunicat deja termenul de depunere a amendamentelor. El expiră curând. 12 noiembrie. 12 noiembrie, orele 17. Este treaba mea, de-aia mi se dau mie uh, banii ca să anunț termenul de depunere a amendamentelor 12 noiembrie, ora 17. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul mandatului, mă bucur să văd că tot mai mulți uh, membri sunt absenți, însă coordonatorii um, se implică din greu și reușim să ne facem treaba. Mă bucur foarte mult. Mulțumesc și uh, asistenților care redactează toate aceste note. fără de care nu am putea obține niciun fel de reacție de feedback la proiectele de aviz și de raport. Barbara Nolan de la Comisie. Dorești să iei cuvântul? Barbara. Da, mulțumesc, domnule președinte. Salutăm uh, acest uh, proiect de aviz și îl felicităm pe domnul De Jong. Și noi avem același uh, obiectiv. Vrem ca această carte să fie mai bine cunoscută, mai bine aplicată în Uniunea Europeană de către instituțiile Uniunii Europene, de către statele membre și de către societatea civilă. Vreau dar să spun că au început să se întâmple lucruri în jurul Convenției. În uh, grupul de lucru al Consiliului uh, au uh, fost reluate discuțiile pentru a înregistra un progres. Avem așadar vești bune și uh, așteptăm cu interes uh, textul final al avizului. Mulțumesc, Barbara, și mă bucur că te-am revăzut. Mulțumim foarte mult, domnule De Jong, pentru acest proiect de aviz, cum spuneam, termenul 12 noiembrie. Mulțumesc, dragi colegi. Haideți să luăm o pauză până la și 45. Deci la 5.45 începem voturile. Până atunci, pauză. What is it, colleagues, we begin in three minutes. Thank you. În trei minute începem, dragi colegi. Vă rog să pregătiți cartelele de vot. Oh, sorry. <laughs> Don't need to give anyone else a shock. Cer scuze, nu vreau să vă sperii. Estimați colegi, începem votul. Votul începe indiferent de numărul de persoane prezente, pentru că avem foarte multe voturi. Avem patru voturi plus un vot în legătură cu uh, membrii Agenției Monetare. Îmi cer scuze pentru durata acestor voturi în prealabil. Le vom împărți între astăzi și joi, însă joi uh, unul dintre marile grupuri nu este prezent, deci trebuie să uh, le uh, ținem astăzi. Dacă ne concentrăm, vom putea să le parcurgem pe cât de repede posibil. Vestea bună este că nu vom avea foarte mult de lucru uh, la Strasburg. Nu sunt vești foarte bune, dar relativ bune, pentru că avem foarte, de mu- mult, foarte mult de lucru până la sfârșitul mandatului. Primul raport uh, trecem la vot pe avizul liber în legătură cu Fondul Social European Plus, FSE Plus, datorită calendarului restrâns al Comisiei EMPL, munca a trebuit să fie foarte rapidă și uh, salut uh, raportorul și uh, raportorii din umbră pentru eforturile lor. Uh, raportorii din umbră sunt prezenți. Cineva face cu mâna. Da, domnule președinte, Eu uh, nu am cartela de vot uh, însă, și aș dori să pot să votez uh, prin arătarea mâinii până mi ajunge tarheta, până mi ajunge mm, cartela de vot. Ați trimis pe cineva să vă aducă cartela de vot? Între timp vom înregistra votul dumneavoastră. Aveți cartelele de vot. Altcineva? Foarte bine. Atunci, după cum spuneam, trecem la vot în legătură cu propunerea de regulament al Parlamentului și Consiliului în legătură cu Fondul Social European Plus. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 133. Nu? Nu. Trecem la compromisul 17. Îmi cer scuze. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 24 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 25 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 165 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 166 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 171. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amen. Compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 177. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 178. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 179. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 180 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 185. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 186. 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 187. S-a închis votul se adoptă. 188 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 189 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a, adoptă amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 191. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 192. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 193. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 194. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 195. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 196. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 48. Votul este deschis. Se încheie. Se adoptă. Amendamentul 49. S-a deschis votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Compromisul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 198. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Anexele 109, amendamentul 199. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Vot în bloc 200 și 20, 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinse. Bloc Vot în bloc 53 și 54. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 203. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot în bloc 55 și 56. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Vot în bloc 204 și 205. S-a închis votul. Respins. Vot în bloc 57 și 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot în bloc 206 și 207 s-a deschis votul. Respins. 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 60 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul 61. Amendamentul 61 la considerente. S-a închis votul. Se adoptă. 62 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 63 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 64 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 71, 72 și 2 identice. S-a deschis, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 81. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 6. S-a deschis votul. Se adoptă. 83. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a încheiat votul. Se adoptă. Compromisul 7A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 101. S-a deschis votul. Respins. 102. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis se adoptă. Compromisul 8 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Compromisul 9. Vot deschis. S-a închis votul. Se adoptă. 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a închis votul. Se adoptă. Putem să votăm următoarele amendamente în bloc. Nu putem, nu. 114. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 115. S-a închis votul. Se adoptă. 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 15. S-a închis votul. Se adoptă. 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 116. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 117. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 117. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 118. S-a deschis votul. S-a închis. adoptat. 18 s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă vot final prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. și se adoptă cu 31 voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Trecem direct la următorul vot. instituirea programului Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. Raportor este Jerun Lenars. Uh, presupun că nu doriți să interveniți înainte de vot. Trecem la amendamentul 63. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. A votat toată lumea? În regulă. Îmi cer scuze, dragi colegi, va trebui să reluăm votul. Este vorba de raportul domnului Lenar. Începem cu amendamentul 63. Votul este deschis. Da, votăm din nou, din motive necunoscute. Bun, votul este închis, se adoptă. Amendamentul 64, votul este deschis. Închis. Se adoptă. 14. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 15. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 16. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 17. Votul este deschis. Închis. S-a respins. 18. Votul este deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 68. Votul este deschis. 68. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 9. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 74. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 10A, votul este deschis. 10A. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 10B nu a devenit caduc. Ajungem la compromisul 11A. 11A. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 27. Votul este deschis. Amendamentul 27. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 28. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 93. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 94. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Îmi cer scuze, e respins. 95. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 96. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 97. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 98. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 99. Votul este deschis. Închis. Și se respinge. 100. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 101. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 29. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 1. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 2A. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 36. Votul este deschis. Închis. Și se adoptă. 37. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 38. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Compromisul 3. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 4. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 43. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 44. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 45. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 46. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 47. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 48. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 6. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 49. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 50. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 7. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 5. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 54. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 55. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 56. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 6. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 59. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 10. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 11. Votul este deschis. Închis se adoptă. Compromisul 7, votul este deschis. Închis. Se adoptă. 61, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 13, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă și Votul final prin apel nominal. Votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis și se adoptă cu 34 de voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări raportorului. Și trecem imediat la următorul vot aplicarea de plină a dispozițiilor din achiul Schengen în Bulgaria și România, renunțarea la verificările la frontieră pe frontierele terestre, maritime și aeriene. Raportorul dorește să ia cuvântul? Nu. Atunci trecem la vot și începem cu amendamentul 17. Votul este deschis. Amendamentul 17, votul este închis, acum se respinge. Amendament Amendamentul 19. Votul este deschis. Votul este închis. De asemenea, a fost respins. Amendamentul 21. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 22. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul nou. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 10. Votul este deschis. Votul este închis. De asemenea, se adoptă. Compromisul 11, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Avem amendamentul 36. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 37. Nu, îmi cer scuze, amendamentul 39. Amendamentul 39. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 13. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 14. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 15. Votul este deschis. Compromisul 15. Votul este închis. De asemenea, se adoptă. Referiri. Uh, compromisul 1. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Considerente compromisul 2. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 3. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 4. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 5. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 6. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 7. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 8. Votul este deschis. Votul este închis. De asemenea, se adoptă și votul final prin apel nominal. Votul este deschis. Bravo, Serghei și Anaș. Foarte bine că am votat mai puțin. Votul este închis. S-a votat cu 36 de voturi pentru 4 împotriva o abținere. Felicitări raportorului. Bun. Acum că vorbeam de voturi mai lungi, ajungem la al patrulea și ultimul vot, pentru că mai avem unul uh, foarte scurt în legătură cu Agenția pentru Monitorizarea Personalului. Dar acum e vorba de o propunere de directivă privind protejarea persoanelor care raportează încălcarea ale dreptului Uniunii, care trebuie să ajungă în comisie pe 20 noiembrie. Aici avem o competență, mai ales în ceea ce privește uh, prelucrarea datelor cu caracter personal și mai sunt competențe legate și de aspecte penale în ceea ce privește avertizorii de integritate. Raportorii sunt uh, Maite tu Tudua Ruiz, dacă dorește să ia cuvântul. Dacă nu trecem direct la vot și vă avertizez, aici nu sunt multe compromisuri, deci vă rog să fiți răbdători și disciplinați ca să parcurgem cu bine votul. Începem cu amendamentul 33. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 166. Votul este deschis. Închis. Și se adoptă. Și trecem la amendamentul 175. Votul este deschis. 175. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 176. Votul este deschis. Închis. Și se adoptă. 177. Votul este deschis. Închis. Și a, cu marjă strânsă este respins. Amendamentul 179. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 180. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 181. Votul este deschis. Votul este închis și se respinge. Compromisul 2. Votul este deschis. Închis. Și se adoptă. Și trecem la compromisul 3. Votul este deschis. Închis. Și se adoptă. Amendamentul 191, votul este deschis. Închis. Și se adoptă. Amendamentul 192, votul este deschis. Închis. Se adoptă de asemenea. Amendamentul 193, votul este deschis. Se închide votul și se adoptă. 194. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 4. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 199. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 200. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 201. Votul este deschis. Se închide votul. Se respinge. 203. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 5. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 208. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 211 și 212 amendamente identice, votul este deschis. Închis. Se adoptă. 213, votul este deschis. Închis. Se adoptă. 214, 215 sunt identice, votul este deschis. Închis. se adoptă. 216, votul este deschis, închis și se respinge. 221. s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 228. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 229. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 7. S-a deschis votul. A, nu, trebuie să votăm întâi 230. Haideți să anulăm compromisul 7, supunem la vot amendamentul 230. Îmi cer scuze, spune președintele. Deci anulăm votul pe compromisul 7, amendamentul 230. 230 am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, compromisul 7. Îmi cer scuze, spune președintele. Compromisul 7. Votul este încă deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 233. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 234. S-a deschis votul. Votul e la limită, o să iau mai încet, se adoptă. 235. S-a deschis votul. Nu foarte încet, nu foarte lent. S-a deschis și s-a închis votul. Se adoptă. 236. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 239. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 242. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 243. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 244. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 248. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 249 și 250 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 251. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 252. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 254. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 255. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 256. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 261. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 264. S-a deschis votul. Nu, 263. Se corectează președintele. 263. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 264. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 265. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 266. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 267. Nu. 268. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 271. Am votat compromisul 11? Da, l-am votat. Bun. 271. S-a închis votul. Se adoptă. 273. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 276. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 278. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 279. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 12. S-a deschis votul. Mm, nu, îmi cer scuze, spune președintele. Trebuie să supunem la vot 280. S-a deschis votul. Nu funcționa consola oricum. Mașina știa. 280 s-a deschis votul. S-a închis votul. Cred că și consola a obosit. Se respinge. Îmi cer scuze, Barbara, îmi pare rău. Ce am mai făcut acum? Dragi colegi, haideți să ne întoarcem. Vă rog să nu mă detestați, dar am mai făcut o greșeală. N-am supus la vot 267. Am crezut că l-am votat. Nu. Deci n-am supus la vot 267 înainte de compromis. Așa ar fi trebuit să facem. Haideți să spunem la vot rapid. Da, știu că transform asta în... Mă rog, 267. Haideți să votăm. S-a închis votul. Se adoptă. Bun, acum ne întoarcem la compromisul 12 s-a deschis votul. Să accelerăm un pic. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, amendamentul 285. S-a deschis votul. cinci, da. S-a închis votul. Se respinge. Bun. 287. S-a deschis votul. A, nu, nu, spune președintele. 286 înainte. 286. Deci am deschis votul la 286. 286. S-a deschis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea la 286? S-a închis votul. A, n-ați apucat să votați. Bun, a votat toată lumea, a votat și eu. S-a închis votul. Se adoptă. Acum că și președintele votează, da, mulțumesc coordonatorilor. Este prima conversație pozitivă de săptămâna asta. 287 acum. 287, da? Da. Am cam obosit și eu. 287 s-a deschis votul. Se respinge. Acum, 288 și 22 am deschis votul. Mi-am ieșit din ritm. Da, și cu votul meu contează. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 291. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 292. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. Hai să mergem mai departe. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 308. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 311. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Hai, grupul meu ăsta. S-a închis votul, se respinge. Doamne! Acum trebuie să le să punem la vot și pe celelalte. Putem să verificăm 311? Pentru că dacă nu... Nu, nu, nu, zic. Mai am încă 50 de milioane de voturi. Nu mă deranjează principiul dacă tot mai avem încă 50 de milioane de voturi. Nu știu voi ce părere aveți, dar eu am cam obosit deja. Dar, mă rog, bine. 312? 312, da? Deci, 312 am deschis votul. Nu, nu, nu, și eu țin la principii. S-a închis votul. Se adoptă. 313 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 314 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 315 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 316 s-a deschis votul. S-a închis. Probabil că se respinge. E respins, da. 317 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 318 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 319 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 320 s-a deschis votul ți a închis. Se respinge. 321. S-a deschis votul. ți a închis. Se adoptă. Acum, 326. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la 341. 341. Am sărit peste o pagină întreagă. 341. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 346. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 347. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 350. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 353. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 355. S-a deschis votul. Votul este la limită. Haideți să ne concentrăm. 355. S-a închis votul. Se respinge. 356. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 357. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 18 s-a deschis votul. Compromisul 18. Doamna Holmeier, vă rog să introduceți cartela ca să puteți vota. Funcționează? Da. S-a închis votul. Se adoptă. 361. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 362. S-a deschis votul. Cine a zis nu? S-a închis votul. Da, 362 trebuie supus la vot. Monica, de ce ai zis nu? Ai spus da. Aha. S-a închis votul. A, eu n-am votat. S-a închis votul și se adoptă. 364. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 365. S-a deschis votul. Monica, n-ai votat. S-a închis. Se respinge. 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 366. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 367. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 368. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 369. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis se adoptă. Compromisul 21. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 380. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 22. S-a deschis votul. 22 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Suntem în regulă? 383. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 384. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 385. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 386. S-a deschis votul. S-a închis. S-a închis. Se adoptă. 387. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Glumești. N-am votat 381. 381. Nu l-am votat. Haideți rapid să-l supunem la vot. Îmi cer scuze de colegi. 381. Haideți să ne întoarcem. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum iarăși înapoi. La 388 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referiri 34. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 35. S-a deschis votul. S-a închis. S-a închis. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 37. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 38. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 45. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 53. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 25 s-a deschis votul. S-a închis votul. That's carried. Se adoptă. Amendamentul 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 58. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 63. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 66. S-a deschis votul. Nu, îmi cer scuze. 65. 65. S-a închis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 66 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 70. Nu. 69. 69? Nu, avem dreptate. Din nou avem dreptate. dreptate. 70. Vreau să savurez acest moment. 70. S-a deschis votul. Nu, n-am avut dreptate. 69. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Iar acum, 70. Nu. 5. Amendamentul 5 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 70. Preferatul meu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 71. S-a deschis votul. S-a închis votul și e respinsă. Compromisul 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 89 s-a deschis votul. S-a închis respins. 91 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 93 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 97. S-a deschis votul? Nu? Nu, caduc. Îmi cer scuze. 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. Deci nu trebuia să votăm 96, trecem la 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. 97. 98 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 99. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. 102 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 103 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 104 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. 114. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 13. 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 120 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 121 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 122. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 123 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 124 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 125 s-a deschis votul. Avem o muzică de fundal. S-a închis votul. Se adoptă. 125, s-a închis votul. Ce s-a întâmplat cu consola de vot? Va trebui să repetăm 125, s-a deschis din nou votul. S-a închis votul. 126, s-a închis votul, s-a deschis votul. se adoptă. 128, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 139 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 130 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 131. S-a închis votul. Se adoptă. 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 134, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 135, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 136 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 140. S-a închis votul. Se adoptă. 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 144. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. 147 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 148 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 149 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 150 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 152, 151. S-a închis votul. Respins 152, s-a deschis votul. Se, se adoptă. 152 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 153 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 154 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 155 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 36 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 159. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul final, vot cu apel nominal. S-a închis votul. se adoptă cu 26 pentru, 8 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. Stimați colegi, mai avem doar ultimul vot final. Aveți lista de vot în fața dumneavoastră, candidații la Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Voi scurta lucrurile fiecare candidat voi numi fiecare candidat în ordine. Avem nevoie doar de doi candidați pentru acest centru și cel care eh, pierde va fi eh, supleant. Voi când voi spune numele candidatului, apăsați număr, pe butonul verde dacă doriți acest candidat, însă nu faceți uh, nimic altceva. Dacă apăsați un buton roșu sau o abținere, nu se va contoriza. Deci nu votați împotriva candidatului care nu vă place. Deci votați doar uh, afirmativ pentru candidatul pe care îl doriți. Voi le vor spune pe nume candidaților și vor fi contorizate doar voturile afirmative. Acești candidați vor fi uh, considerați ex acheo și puteți vota pentru câți candidați doriți. Este vot secret cer scuze, mai sunt multe alte aspecte aici, așadar vă rog, faceți ceea ce am spus. Votați pozitiv atunci când auziți numele pe care îl doriți. Nu, de fapt nu este foarte secret votul. Votați cum a spus domnul Engel. Începeți cu Wolfgang Goetz. Goetz. But you could be doing abstention if you want, so that could be secret. Okay. Okay. Meli Maliori. Ah, trebuie să închidem votul. Acest candidat a obținut 27 de voturi, 4 împotrivă și 2 abțineri. Am numărat doar 27. Meli Maliori. Okay, we're now on Maliori. So if you want to... Malu Maliori. Dacă vreți să-l votați, votați pentru. Dacă nu, nu faceți nimic. Există o confuzie în legătură cu primul vot. Sunt candidați pentru această agenție. Nu vreau să se facă greșeli din cauza oboselii, așadar să reluăm votul. Când menționez numele, ascultați. Când spun numele candidatului, dacă doriți să votați pentru acest un candidat și dacă vreți să votați în secret, apăsați eh, butonul pentru abținere. Orice alte butoane nu vor fi contorizate. Dacă doriți ca votul să fie secret, apăsați butonul abținere, astfel nimeni nu va ști ce ați votat. Se vor contoriza doar voturile afirmative, dar niciun alt fel de vot. Și la sfârșitul fiecărui vot voi uh, numi, uh, voi spune numele candidatului. Wolfgang Götz. Deschidem votul pe Wolfgang Götz. Okay, the vote is open on Wolfgang Goetz and the vote is now closed on Mr. S-a închis votul pe domnul Goetz. Acesta este votul, 19 voturi pentru el și au fost 9, 7 împotrivă și 8 abțineri, însă doar cele 19 voturi pozitive sunt contorizate. Pentru Meli Maliori, acum s-a deschis votul. Votul este deschis. S-a închis votul. 30 de voturi. 30 de voturi afirmative. 3 împotrivă. Domnul Branske s-a deschis votul pentru, pentru domnul Branske. Pentru domnul Zebranski s-a închis votul. Au fost 18 voturi afirmative, deci uh, declar că domnul Găț și doamna Maliori sunt membri de plin și domnul Zebranski este membru supleant. Okay, then we do a final. Just, just don't go. One second. Sit down. We need now. I don't know why, but for the procedure, we need a final Așteptați, nu știu de ce mai rămânem, dar din motive procedurale trebuie să votăm acum. Um, pentru a avea o majoritate absolută, cum votăm? Votați pur și simplu ca să facem cuvorumul, să dovediți prezența. O facem electronic. Avem nevoie de absolutate, de o majoritate absolută în favoarea acestei liste. Da? Am închis votul avem această majoritate absolută, puteți pleca. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru vot, mulțumesc și interpreților care au rămas 10 minute în plus. Jesus